Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ședința se reia. Procesul verbal al reuniunilor de ieri este disponibil. Procesele verbale sunt disponibile, există comentarii din partea dumneavoastră. Nu este cazul, astfel procesul verbal este considerat adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns.